budget control. Stimați colegi, uh, cred că trebuie să continuăm cu sesiunea de votare a Comisiei pentru Control Bugetar. Haideți să uh, încercăm o dată cartelele, facem un vot de test. Votați cum vreți, numai ca să vedem care sunt cartelele active. Mai lipsesc 9 voturi sau 9 votanți. Dacă veți, vedeți uh, cartele de vot uh, pe locuri care sunt neocupate, vă rog să le, eh, să le scoateți din aparate. Avem 24 uh, de carduri, eh, cartele înregistrate, dar numai 18 votanți. Bun. Mulțumesc. Acum totul e limpede. Trecem la votarea raportului privind raportul anual al, eh, de control financiar al, pentru BEI 2017. Raportor Pirinski nu vrea să intervină. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9. Pentru, împotrivă. Verificăm. Verificăm amendamentul 9. Rezultatul acum se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, verificăm, vă rog, Haideți să verificăm. Amendamentul 13. Toată lumea pentru? Nu. Ba da, se adoptă. Îmi pare rău, îmi pare rău. Eram derutată. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Haideți să verificăm și pe acesta. La 17 vot electronic. Dacă PP-ul dorește să votez cu PP-ul, să știți că îmi trebuie lista dumneavoastră de vot. Deocamdată urmez indicațiile de vot ale raportorului. 18 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, vă rog, compromisul 2. Mulțumesc. Am închis votul și se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotriva, abțineri, respins. 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotriva, Putem verifica, vă rog? Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. Închid votul și se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri respins. 27 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 28 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri. A, haideți să verificăm amenamentul 30, vă rog. Închid votul. Se adoptă. 31 pentru. A, nu, este în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri, adoptată. A doua parte cu un amendament oral pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. 36 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotriva, abține respins. 44 cu amendament oral, fără obiecții. Cine e pentru? Împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Verificăm amendamentul 44 cu amendament oral. Cu amendamentul oral, repetă președinta. Am închis votul și se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 47 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. 47, amendamentul 47. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă. Verificăm și amendamentul 48. Se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 54 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 55 cu amenament oral, fără obiecții, pentru, împotriva, abțineri. Haideți să-l verificăm, vă rog. Se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog, amendamentul 4. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. Da, se pare că se adoptă. Da. Amendamentul 5, 4 pentru. Nu, numărul 5, se corectează președinta, 5 pentru. 3 era respins, 4 a fost adoptat și acum trecem la 5 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, Împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Inta 1 pentru, împotriva abținerea adoptat, into 2 pentru, adoptat, into 3 împotriva abținere, verificăm. Verificăm amendamentul INTA 3. Lipsește un vot. Se adoptă. <clears throat> Putem vota în bloc uh, amendamentele INTA 4 până la INTA 7? Atunci INTA 4 pentru, împotriva abținere adoptat, INTA 5 pentru, împotriva abținere adoptat, INTA 6 pentru, împotriva abținere adoptat, INTA 7 pentru, împotriva abținere adoptat, INTA 8 pentru, împotriva abținere respins. INTA 9 până la 14, vot în bloc pentru împotriva abțineri adoptate. Și acum vot final cu apel nominal. și se adoptă cu 21 la 1 fără abțineri. Felicitări raportorului. Another, I put to the vote. Și acum trecem la următorul vot privind raportor uh, uh, Marinescu, raportul anual 2017 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, lupta împotriva fraudei. Raportorul dorește să intervină? Doriți să interveniți, domnule raportor? Operation for... Uh... Da, mulțumesc colegilor pentru cooperare și sărbători fericite! Yes, we start. Is everybody ready? Sunteți gata? Amendamentul 24 atunci pentru, împotriva abțineri adoptat. 25 pentru, împotriva abțineri adoptat. 26 pentru, împotriva abțineri adoptat. 27 pentru, împotriva abținere adoptat, 28 pentru, împotriva abținere adoptat, 29 pentru, împotriva abținere adoptat, 30 pentru, împotriva abținere adoptat, 31 pentru, împotriva abținere adoptat, compromisul 1 pentru, împotriva abținere adoptat, 33 pentru, împotriva abținere adoptat, 34 pentru, împotriva abținere adoptat, 35 pentru, împotriva abținere adoptat. Avem un amendament oral, numărul 1, fără obiecții, pentru, împotriva abținerea adoptat. 36 devine caduc, 38 pentru, împotriva abținere adoptat, 39 pentru, împotriva abținere adoptat, 40 pentru, împotriva abținere adoptat, 41 pentru, împotriva abținere adoptat, 42 pentru, împotriva abținere adoptat, 43 pentru, împotriva abținere respins. Compromisul 2 pentru, uh, verificăm totuși Uh, amendamentul 43. Am încheiat verificarea. Nu, s-a respins. Compromisul 2. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. Numărul 48 pentru. Împotriva abținere adoptat. Îmi cer scuze, spune președinta, era și compromisul 3 pentru, împotriva abținere adoptat, 48 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 4 pentru, împotriva abțineri adoptat, 51 pentru, împotriva abțineri adoptat, compromisul 5 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri adoptat. 58 pentru, împotriva abțineri adoptat. 7 pentru, împotriva abțineri adoptat. 62 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 63 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 74, 64 pentru, împotriva, abțineri, respins. 65 pentru, se dorește verificarea la 64. Amenamentul 64. Am închis verificarea și se respinge. 65 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotriva, abțineri, respins. 67 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 68 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 69 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 70 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 71 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 72 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 73 pentru, împotriva abțineri adoptat, 74 pentru, împotriva abțineri respins, 75 pentru, împotriva abțineri adoptat, 76 pentru, împotriva abțineri adoptat, 77 pentru, împotriva abțineri respins, 78 pentru, împotriva abțineri adoptat, 79 pentru, împotriva abțineri adoptat, 80 pentru, împotriva abțineri adoptat, 81 pentru, împotriva abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm, verificăm. 82. Amendamentul 82. Cred că se respinge, dar haideți să vedem. Am închis verificarea. Și se respinge, iată. 83 pentru. Nu, 83 pentru, împotriva abținere respins. 84 în două părți, prima parte, pentru, împotriva abțineri. Verificăm 84, prima parte. 84, prima parte a amendamentului doar. Și iată, se adoptă. 84, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica și aici, vă rog? Nu știu dacă se formează aceeași majoritate. Am închis verificarea. Se respinge și această parte. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 87 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 88 pe 3 părți. Prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptată. A doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, cred, dar verificăm. Deci verificăm la amendamentul 88, partea a doua. Cred că se adoptă, dar n-a fost foarte clar. Am închis verificarea. Ba nu, se respinge. Și 88, partea a treia, acum pentru, împotriva, abțineri, adoptată. 89 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromisul 9 pentru, împotriva abținere adoptat. 93 pentru, împotriva abținere adoptat, 98 pentru, împotriva abținere adoptat, 99 pentru, împotriva abținere adoptat, compromisul 10 pentru, împotriva abținere adoptat, 102 pentru, împotriva abținere adoptat, 104 pentru, împotriva abținere adoptat, 106 pentru, împotriva abținere adoptat, 107 pentru, împotriva abținere adoptat, 1 pentru, împotriva abținere adoptat, 2 și 8 împreună, pentru, împotriva abțineri adoptate, 3 pentru, împotriva abținere adoptată, 4 pentru, împotriva abținere adoptat, 5 pentru, împotriva abținere adoptat, 6 pentru, împotriva abținere adoptat, 7 pentru, împotriva. Deci 7 cine pentru, împotriva abținere adoptat, 9 pentru, împotriva abținere adoptat, 10 pentru, împotriva abținere adoptat, 11 pentru, împotriva abținere adoptat, 12 pentru, împotriva abțineri. Să-l verificăm, vă rog. Cred că se adoptă și asta, dar verificăm. Verificăm la 12. și se adoptă. 13 pentru, împotriva abținerea adoptat, 14 pentru, împotriva abținerea adoptat, 15 pentru, împotriva abținerea adoptat, 16 pentru, împotriva abțineri adoptat, 17 pentru, împotriva abținerea adoptat, 18 pentru, împotriva abținerea adoptat, 19 pentru, împotriva abținerea adoptat, 20 pentru, împotriva abținerea adoptat, 21 pentru, împotriva abținerea adoptat, 22 pentru, împotriva abținerea adoptat, 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și asta. Haideți să-l verificăm. Eu cred că se adoptă, dar hai să fim siguri. Și am închis verificarea. Ia, uite că s-a respins totuși. Și acum, votul final, cu apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. și se adoptă. Felicitări raportorului. Supun la vot acum uh, proiectul de aviz uh, al Buge uh, Econ cu privire la fondul monetar. Toată lumea e gata să voteze? Amendment 9 in favor. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, respins. 10 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 10. Scuze pentru această viteză, dar nu suntem în plenară. Verificăm, încă mai lipsește un vot. Verificarea este încheiată. Martina, cum votezi? Deci este respins. Numărul 11 pentru, împotriva, abține respins. 12 pentru, împotriva, verificăm 12, cred că este adoptat. Verificăm 12, verificarea este încheiată. Este adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 13, verificăm 13. Verji care este încheiată. Ne respins. Cei patru domni din spate, e dificil de ghicit cum votează. Deci, 14. Pentru împotriva abțineri respins. 1. Pentru împotriva abțineri respins. 2. Pentru împotriva abțineri respins. Votăm un bloc 3 până la 8. 3 pentru împotriva abține respins. 4 pentru 4 pentru împotriva abține respins. 5 pentru împotriva abține respins. 6 pentru împotriva abține respins. 6, 7 pentru împotriva abține respins. 8 pentru împotriva abține respins. Și acum întregul aviz, votul uh, este deschis. Votăm cu apel nominal. Votul este închis. 18 la 4. Felicitări raportorului. Ultimul vot din, din acest an. Închiderea conturilor EASO. Comentarii din partea raportorului? Nu. Atunci supun la vot amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Și votăm decizia astfel amendată. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. 19 la 3 adoptat clar. Felicitări raportorului pentru această uh, decizie. Suntem la sfârșitul ședinței noastre comune. Pentru că am discutat punctul nou la începutul ședinței, aș vrea să vă doresc tuturor uh, Crăciun fericit și la mulți ani. Celor care vin cu mine în Slovacia, nu uitați, luni Va fi frig la Cosițe, deci îmbrăcați-vă bine. Sunt nerăbdătoare să ne întâlnim în Slovacia. Tuturor celorlalți Crăciun fericit și la mulți ani. Mulțumim și interpreților. Sărbători fericite tuturor, uh, secretariatului, toate cele bune, la revedere. Thanks for the chocolate. <laughs> și mulțumim pentru ciocolată. La revedere. Bye. The meeting is closed.